12 aveți uh, posibilitatea de a înainta ultimele amendamente pe marginea acestui calendar. Miercuri vom vota acest uh, calendar. Uh, am fost informat că colegul Klaus Larsen Jensen îl va înlocui începând cu 13 decembrie 2013 pe colegul Dan Jorgensen. Colegii polonezi m-au anunțat că uh, Domnul uh, Silvia Scaletski o va înlocui pe doamna Kolarska-Bobinska și domnul Ros o îl va înlocui pe domnul Tsarskovski, începând cu data de 17 decembrie 2013. Conform articolului 4 din regula, regulament și conform articolului